procedura de voturi, procesul verbal va fi supus adoptării în, la începutul următoarei sesiuni. Dacă nu există nicio obiecțiune și cred că nu există, voi transmite destinatarilor de pe acum rezoluțiile pe care tocmai le-am adoptat și declar uh, suspendată reuniunea Parlamentului European. Vă urez drum bun și cu aceasta am încheiat.